ieri din această vară. Dau cuvântul domnului comisar Dimas. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să-mi exprim simpatia față de toți cei care au suferit în această vară din cauza incendiilor forestiere. Am încercat în răzputeri să punem capăt acestor incendii forestiere, să facem față acestor probleme și asta în mai multe țări din Uniunea Europeană și avioanele care au intervenit au jucat un rol important în acest sens, tocmai pentru a ușura situația statelor care au fost afectate de incendiile forestiere. Aș dori, deci, în special să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a permis finanțarea acestui program. Bineînțeles că acest program reprezintă o parte destul de mică, dar o parte importantă a tuturor măsurilor ce au fost luate și implementate preconizate de către domnul comisar Michel Barnier și doresc să-i mulțumesc pe această cale. E vorba de programe de protecție civilă care prevăd susținere pentru țările care sunt afectate de catastrofe naturale. Franța, Spania, Italia și alte țări din Uniunea Europeană au fost capabile să furnizeze avioane către Italia, Grecia, Portugalia și alte țări care au avut de suferit. Și pentru prima dată am avut două escadroane de avioane care au fost capabile să intervină pentru a pune capăt incendiilor. Acest lucru este foarte important pentru că este un prim pas pentru dezvoltarea unei forțe europene de intervenție în astfel de cazuri de luptă împotriva incendiilor. Experții ne-au demonstrat că e nevoie de o coordonare a tuturor eforturilor pentru a uh, interveni într-un mod extrem de eficient acolo unde forțele doar la nivel național nu sunt suficiente. Deci e nevoie de eforturi suplimentare pentru a obține această coordonare și pentru a crea o forță de intervenție rapidă uh, pentru a lupta împotriva incendiilor forestiere. Și după cum v-am spus, susținerea din partea Parlamentului European a fost o susținere extrem de importantă pentru ca permis finanțarea acestor uh, escadroane de avioane. Pe 13 septembrie a avut loc o întrunire sub auspiciile Comisiei Europene și S-a discutat la momentul respectiv despre posibilitățile de a interveni în țările unde există incendii forestiere pentru a putea activa cât mai repede mecanismul de protecție civilă și asta la nivel european. Pentru uh, colegii din Italia, din Grecia, din Portugalia, au existat cazuri în care s-a putut acționa acest mecanism, însă și alte țări au fost implicate. și toate operațiunile s-au desfășurat sub drapel european în loc să se desfășoare sub drapel uh, care să aparțină unui stat european anume. Și punând împreună toate aceste competențe și toate aceste uh, posibilități materiale, am reușit să facem față acestor incendii. După cum am spus, Franța, Italia, Grecia au fost deosebit de uh, active în acest uh, domeniu. Mai ales în Corsica, o regiune foarte afectată de incendiile forestiere. Deci, doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că putem recunoaște acum că există o situație de urgență în momentul în care trebuie să facem față unor astfel de catastrofe la nivel european. Și știm că acest program are un viitor european și va permite o intervenție rapidă pentru a combate incendiile forestiere, precum și orice alt fel de catastrofe naturale care ar putea interveni sau, eventual, catastrofe de origine umană. În ceea ce privește implicarea forțelor de intervenție, Comisia își dorește să, fie, să aibă un rol foarte activ pentru a uh, oferi protecția civilă necesară. Bineînțeles, trebuie să facem față incendiilor forestiere. E uh, un subiect uh, cu care sunt de acord și autoritățile la nivel național. E nevoie de o coordonare. E nevoie de investiții în acest domeniu pentru a evita astfel de catastrofe pe viitor. Bineînțeles că există și anumite probleme de ordin practic, probleme mai ales în ceea ce privește coordonarea eforturilor. Și trebuie să vedem care sunt exact prioritățile ce pot fi uh, determinate pentru viitor, să vedem cum anume pompierii și unitățile de pompieri din diferitele state europene pot să intervină după modelul celor din intervențiilor care au avut loc în această vară în Grecia și în Portugalia. Comisia, Consiliul, Parlamentul European vor analiza rezultatele acestui proiect pilot. Consiliul, de asemenea, și Parlamentul European precum și Comisia Europeană, trebuie să conlucreze pentru a fi capabili împreună să dezvolte acest mecanism. Fără a uita, bineînțeles, și statele membre, care și ele trebuie să aibă un rol activ, pentru că este deosebit de important ca un efort susținut să poată fi depus pentru a preveni astfel de incendii forestiere. Dacă ne uităm la situația din 2001, anul în care a avut loc o primă intervenție de această natură, chiar dacă pe o scară mai mică, și dacă ne uităm și la evenimentele din anul 2005, din vara anului 2005, în momentul în care au avut loc cinci intervenții atât pe teritoriul Uniunii Europene cât și în exterior, jumătate din intervenții în Uniunea Europeană și jumătate în exterior, putem constata că eforturile de coordonare sau uh, au fost mai susținute, coordonarea a fost mai bună și mecanismele de protecție civilă pot fi cu siguranță dezvoltate și mai mult dacă recunoaștem cât de important este să, să, să le activăm cât mai repede posibil. Nu uitați cazul tsunami, nu uitați cazul uraganului Katrina, Noi discutăm acum de oameni care au curajul să facă față acestor dezastre. Însă mai rămân foarte multe de făcut. Trebuie să vedem cât de multe progrese putem înregistra în acest domeniu al protecției civile și cu scopul de a proteja cetățenii europeni, precum și mediul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Dimas. Trecem acum acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Are cuvântul domnul Schilacakis în numele PPE, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În sudul Europei anual se distrug 400 de mii de hectare de pădure. Este vorba de o catastrofă sistematică de, acest, de această învergură. În următorii ani problema se va agrava. În minim 30-40 de ani vom asista la o situație în care va fi foarte dificil să facem ceva împotriva efectelor uh, gazelor cu efect de seră, în special în zonele cele mai afectate. Și vom resimți acest lucru în mod negativ, cu siguranță. Vom vedea așadar cum în viitor vor uh, avea loc astfel de incendii de proporții tot mai mari. De aceea, iar uh, protecția și combaterea incendiilor reprezintă o competență a statelor membre <clears throat> care activează cu succes în majoritatea cazurilor, dar uneori există incendii forestiere de o putere nemaipomenită unde uh, trebuie să ne putem uh, baza și pe o forță europeană. Ne arată așadar acest, aceste incendii și din această vară cât de imperativ este să se creeze o astfel de echipă de intervenție, pentru că este nevoie de o intervenție rapidă și în ceea ce privește dotarea cu fonduri, astfel încât uh, combaterea incendiilor din uh, sudul Europei să devină o prioritate și să se stabilească în mod clar unde anume intervine solidaritatea europeană. De aceea este imperativ ca Comisia să vină cu o propunere pentru combaterea acestor catastrofe naturale. Pentru țara mea și în special pentru oamenii afectați de aceste incendii forestiere, este important ca Parlamentul European să adopte o astfel de decizie și sper că acest for își va arăta și uh, <clears throat> simpatia față de persoanele care sunt uh, afectate de incendii. Din partea socialistilor și democraților, doamna Podimata, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, anul acesta, iată că am văzut încă o dată aceste incendii forestiere care ne-au afectat în mod serios, iar așa încât în fiecare toamnă ne găsim în fața dezbaterii acestei teme. Sute de mii de hectare au ars și aceasta a dus la un adevărat dezastru ecologic și mii de persoane au fost afectate. Și același lucru s-a întâmplat și în Spania, Portugalia sau în Franța. Un lucru e foarte clar, domnule comisar. Nu e vorba doar de a învăța din lecțiile trecutului aici, pentru că s-a vorbit deja de un mecanism comun de protecție civilă și cu toate acestea, se pare că nu facem decât să umplim golurile care rămân în urma greșelilor făcute de guvernele naționale. Nu avem o legislație foarte riguroasă care să se aplice pentru zonele care au fost arse și avem nevoie de o mai bună utilizare a finanțării comunitare pentru a rezolva această problemă la nivel comunitar. E adevărat că avem nevoie de un mecanism foarte bun, dar avem nevoie și de un fond de solidaritate foarte bun și de o reducere a birocrației. Deci, domnule cremisar, cred că dumneavoastră știți mai bine decât noi că ne aflăm, ne aflăm acum în fața unei noi generații de incendii forestiere, care sunt mult mai intense decât înainte și care afectează zona Mediteranei și sudul Europei. Deci trebuie să ne gândim mai bine la politicile noastre forestiere, trebuie să ne asigurăm că avem o mai bună forță de luptă împotriva incendiilor și toate acestea trebuie văzute într-un context mai vast al luptei împotriva schimbării globale. Mulțumesc! Din partea Alianței Liberalilor și Democraților are cuvântul doamna Bilbao, un minut jumate. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc domnului uh, comisar pentru explicațiile sale. Într-adevăr, Cred că e nevoie de o politică comunitară în ceea ce privește prevenirea mai întâi a incendiilor, incendii care au loc pe uh, durata verii și am văzut că acest lucru s-a întâmplat pe toată durata verii. Aș dori să-mi încep intervenția amintind uh, de cei patru uh, pompieri care au decetat în uh, luna iulie în Taraola. O politică de prevenire este necesară, dar de asemenea nevoie și de coordonare. Nu trebuie să uităm faptul că foarte multe din incendiile care au avut loc au drept bază o politică de speculare cu intenții urbanistice. Bineînțeles, bănuim acest lucru, foarte mulți uh, bănuiesc acest lucru, de aceea cred că e nevoie la nivel european să lucrăm mai mult asupra siguranței, securității și să introducem anumite uh, pedepse asupra unor astfel de uh, infracțiuni cu caracter de poluare a mediului e nevoie de uh, o intervenție pe lângă profesioniștii din domeniu, acordându-le uh, mijloacele de care au nevoie pentru a putea măsura temperatura apei, intensitatea vântului, direcția vântului, pentru a lua măsurile necesare pentru ca în final să ne protejeze de fapt și de drept pe noi toți. Mulțumesc! Für die Fraktion der Grünen spricht Herr Tremopoulos für... Mulțumesc pentru grupul verzilor, domnul Tremopoulos, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, e interesant faptul că grecii aduc în discuție această chestiune pentru că în întregul sud al Europei au loc astfel de incendii forestiere care afectează biodiversitatea, viața cetățenilor, la urma urmei. Incendiile forestiere, așa cum s-a văzut în Grecia, se datorează deseori unei politici forestiere deficitare sau unei politici forestiere contradictorii de la o regiune la alta și, din păcate, cele două partide mari au uh, încercat să să minimalizeze importanța acestora. Este important uh, pentru protecția așezărilor, dar uh, trebuie spus că în diferite zone au fost și mari uh, rezerve de deșeuri și de acest lucru trebuie ținut cont atunci când vrem să prevenim cauzele unor astfel de incendii și de aceea avem nevoie de operațiuni comune coordonate în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să insistăm asupra unei politici durabile pentru păduri și trebuie să ne asigurăm că mijloacele financiare din uh, fondurile respective, cele care sunt puse la dispoziție cadrul Fondului pentru Solidaritate, să fie într-adevăr utilizate în mod uh, judicios și durabil. Mijloacele care sunt puse la dispoziție pentru respectivele regiuni trebuie să fie utilizate și împărțite pe baza unor criterii clare și trebuie de asemenea spus că acestea uh, trebuie și returnate de către statele membre dacă <clears throat> se dovedește că astfel de mijloace sunt folosite pentru dezvoltarea în domeniul turismului sau a așezărilor umane. Parlamentul European a luat atitudine prin diferite rezoluții în acest sens. Din păcate, recomandările Parlamentului nu au fost puse în, în aplicare. Eu cred că protecția biodiversității este, și a mediului este posibilă doar dacă dispunem de politici necesare de combaterea acestor politici <clears throat> și la nivel național, cu implicarea autorităților publice de la nivel local, al populației este nevoie de o informare corespunzătoare și trebuie ca și pompierii, bineînțeles, să dispună de o instruire corespunzătoare. Trebuie ca Uniunea Europeană să aibă și mecanisme la dispoziție pentru a combate la timp astfel de incendii. <clears throat> Așa cum spunea domnul comisar, dar și prin punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului European. Intenționăm să venim cu o rezoluție în Parlamentul European. Trebuie să luăm măsurile necesare pentru a acționa împreună, pentru ca să existe și o prevenție comună, dar și pentru ca mijloacele europene să fie folosite în mod judicios. Datorăm acest lucru copiilor noștri. Mulțumesc, spune președinte. Următorul vorbitor este domnul Șuntis. Un minut și jumătate. Sper că v-am pronunțat uh, corect numele. Mulțumesc, doamna președintă. Țara mea, Grecia, au avut de suferit de pe urma incendiilor forestiere. Iată că este al treilea an consecutiv după anul 2007 când dezbatem acest subiect și Cred că pur și simplu protecția necesară nu este disponibilă. Ce se întâmplă, de exemplu, în Atena? Atena este capitala europeană care are nivelul de poluare cel mai mare din Uniunea Europeană, cele mai uh, uh, puține zone verzi. Deci, dacă ne uităm la procesul schimbării climatice și uh, dezastrele pe care le-am văzut în ultimii ani în Europa, trebuie să recunoaștem că până la urmă politicile europene și politicile naționale pur și simplu nu au reușit să-și îndeplinească obiectivele. Pentru că trebuie să recunoaștem că avem nevoie de o politică de mediu pentru a face față schimbării climatice. E important de aceea ca atunci când anumite terenuri sunt arse, să avem o atitudine mai puțin flexibilă decât cea pe care am avut-o până acum. Și aș vrea să-l întreb pe domnul comisar Dimas dacă există un registru adecvat al terenurilor forestiere și dacă există un fond suficient pentru a evita incendiile în zonele de risc. De asemenea, e nevoie de o politică bună de reîmpădurire. Și aceasta nu se va întâmpla de la sine, decât dacă noi facem eforturi. Trebuie deci să discutăm aceste lucruri cu noul guvern, pentru că peste câteva săptămâni vom avea alegeri în Grecia, după cum știți, și să vedem ce se va întâmpla în această zonă. Și aș vrea de asemenea să îi urez domnului Dimas numai bine în noua sa funcție. Mulțumesc, domnul Sovela, pentru patru minute din partea FD. Mulțumesc, doamna președinte. Am fost foarte încântată, domnule comisar, să ascult ceea ce ați spus. Uh, cuvintele dumneavoastră au constituit un adevărat răspuns la scrisoarea pe care v-am trimis-o în a doua zi, imediat după începerea incendiilor. Și răspunde asemenea această scrisoare, aceste cuvinte răspunde asemenea și la invitația noastră de a avea o acțiune comună în sudul Europei pentru a face față incendiilor forestiere. Uh, noi am făcut câteva propuneri detaliate și suntem foarte încântați, domnule comisar, să vedem că uh, marea majoritate a colegilor din Grecia și din Spania au susținut această, aceste propuneri și că avem o abordare comună uh, aici în Parlamentul European și că avem și eforturi comune pentru a dezvolta o strategie care să ne permită pe viitor să facem fața dezastrelor și catastrofelor naturale. Domnule comisar, se pare că schimbările climatice duc la inundații și la incendii forestiere. Schimbările climatice reprezintă un fenomen structural cu efecte uh, precum inundațiile și incendiile forestiere, așa cum s-a constatat de curând. Și poate că am avea nevoie de o soluție și pe termen scurt, și asta dincolo de strategia pe termen lung. Și din aceste motive, sunt convinsă că guvernele țărilor din jurul Mediteranei trebuie să dezvolte o politică comună și să recunoască cât de important este uh, acest mecanism de intervenție. Trebuie să facem acest lucru pe baza solidarității. De multe ori, țările din nordul Europei, țările nordice, au o abordare diferită. Dar, în momentul în care vorbim de schimbări climatice, constatăm cât de repede acestea intervin și poate că anumite catastrofe naturale ar putea să apară și în nordul Europei, chiar dacă acestea ar fi diferite de inundații sau de incendii forestiere. De aceea avem nevoie de o strategie pentru prevenire, pentru a putea combate în mod eficient astfel de catastrofe. Unitățile care au intervenit de intervenție pe timpul verii au lucrat foarte bine și e nevoie de o sporire a numărului acestor unități. Și sper, domnule comisar, că veți reuși să promovați această idee uh, și pe lângă Consiliul European. Multe țări membre ale Uniunii Europene din sudul uh, Europei uh, instaurează o formă de cooperare la nivel național între diferitele autorități, însă, după părerea mea, acest subiect este deosebit de important pentru țările din uh, sudul Europei. Am uh, citit cu atenție propunerea făcută de uh, PPE și uh, o susțin. Sunt încântată de asemenea și de faptul că există o rezoluție în acest sens. Vorbind despre rezoluție, aș dori să subliniez și un alt aspect care a fost uh, înaintat de către PPE. În perspectiva întâlnirii de la Copenhaga și având în vedere faptul că e nevoie și de mai multă atenție pentru redactarea unei strategii de prevenire și de combatere a catastrofelor naturale, e bine, bugetul pentru aceste eforturi, pentru a uh, reuși uh, aceste obiective, este unul important. De aceea cred că în Copenhaga va trebui să dezvoltăm un adevărat mecanism comunitar pentru a combate incendiile forestiere. Cred că ar trebui să fie o prioritate uh, și să facă parte din agenda europeană pentru a combate și a preveni dezastrele naturale. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, și acum din partea neafiliaților, domnul Obermeier. Stimate doamnă președinte, Stimați uh, colegi, ceea ce s-a întâmplat în Grecia în această vară nu ar trebui să se repete în Europa. Au existat în total de 57 de incendii, șase dintre aceștia total necontrolate, cu, care au afectat în mod grav cetățenii, special cei din capitală. Faptul că anumite incendii au putut fi stinse se datorează protecției civile și a unor echipe de voluntari astfel încât tragediile umane au putut fi stabilite. Îmi exprim uh, stima față de pompierii voluntari uh, care, din câte am aflat, nu aveau dotarea de ultimă oră. Trebuie să amintesc că și eu fac parte din uh, echipa pompierilor voluntari din Austria și înțeleg cu ce s-au confruntat colegii de acolo. Acum dați-mi voi să mă adresez Comisiei. Mi se pare extraordinar ca forțele europene să acționeze acolo unde forțele locale nu fac față. Consider că acest mecanism este foarte important, dar trebuie să ne concentrăm și asupra creierii de mecanisme de protecție civilă. Și de aceea aș apela la dumneavoastră să uh, faceți uz de know-how-ul existent în uh, Europa Centrală, în uh, Germania, în Austria și eu sunt dispus, în calitate de pompier, cum vă spuneam, să fac uh, o legătură între unitățile de pompieri voluntari din sudul Europei și cele de la noi. Dacă se dorește, voi susține și un program pilot în anumite regiuni. și, cum vă spuneam, sunt dispus ca împreună cu colegii din Austria să contribui activ la astfel de proiecte. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acestea au fost vorbitorii din partea partidelor politice. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Are acum cuvântul domnul Barnier, două minute. Coleg. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc domnului Dimas pentru prezența sa aici și pentru răspunsuri pe care ni le-a adus, și anume că va continua să lupte împotriva catastrofelor naturale. De fapt, s-a, lu- s-a lucrat foarte mult pe această temă împreună cu Comisia Barroso pentru crearea unei forțe de protecție civilă europeană. Acest raport a fost prezentat pe 9 mai 2006 și acum îl recitesc și văd câte catastrofe au avut loc între timp. Mi-am dat seama cât de multă dreptate aveam Bineînțeles că nu e vorba doar de Grecia aici, toate țările sunt afectate și nu e vorba doar de dezastre naturale, e vorba și de adevărate catastrofe umane. Mă gândesc de asemenea la catastrofele maritime, precum America, accidente industriale, precum Cernobâl. Și există și alte dezastre naturale, nu numai incendiile, precum tsunami, pentru că Putem uh, avea astfel de exemplu și în zona Mediteranei, precum cel din începutul secolului 20 care a distrus orașul Messina. Deci, instrumentele pe care le avem la ora actuală nu sunt la înălțimea situației și aceasta, această situație are efecte din cauza schimbării climatice și a problemelor de transport. Vreau să mulțumesc acum Comisiei și domnului comisar Dimas și echipei sale care au făcut să funcționeze acest mecanism de protecție civilă. Cred însă că trebuie să mergem mai departe, să creăm împreună cu statele membre o cooperare întărită. Pentru că dacă nu suntem 27 pentru a face să funcționeze această forță de protecție civilă, putem începe cu 12 sau 15. Și dacă ne uităm la dezastrele naturale, vedem că toată lumea este afectată. Germania de inundații în 2002 și terorismul și așa mai departe. Deci, Domnule comisar, cred că Comisia ar trebui să ia inițiativa să meargă mai departe și Parlamentul nostru, Comisia pentru Mediu, Comisia Sede, vă vor susține la toate inițiativele dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Estrela, pentru două minute. Signor comisariu, ca... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, Iată că discutăm încă o dată despre incendiile forestiere și în fiecare an aceste incendii distrug o mare parte din pădurile europene. Schimbările climatice, încălzirea climatică duc la un rezultat și anume că pe viitor vom avea în continuare incendii acestea devin previzibile, însă trebuie să încercăm să le prevenim. Trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Avem nevoie de o politică silvicolă adecvată care să permită uh, să se recunoască meritele pe care le, are, uh, le au suprafețele împădurite în menținerea uh, ecologiei. Este evident că țările membre ale Uniunii Europene au făcut investiții în ultimii ani în acest domeniu. În țara mea, spre exemplu, în Portugalia, avem un plan național care prevede o reamenajare a teritoriului, prevede un buget special pentru lupta împotriva incendiilor, a existat și o modificare a legislației în vigoare și există de asemenea și un program de reabilitare a zonelor uh, rurale. Dar e nevoie și de mai multe eforturi. Um, și acest lucru se aplică tuturor statelor membre afectate de incendii. Comisia Europeană trebuie să adopte propunerile făcute de către Parlamentul European uh, prin intermediul diferitelor rezoluții adoptate în acest sens. Există o serie întreagă de documente care merg în acest sens, spre exemplu raportul Barnier, precum și alte documente. Eu personal am redactat un raport cu privire la catastrofele naturale și asta în cadrul Comisiei ENVI. Acest raport conține o serie întreagă de propuneri și de măsuri. Uh, țările membre invocă de multe ori uh, motivele financiare care nu le permit să întărească mecanismele de care avem nevoie. Dar mai bine e să previi decât să trebuiască să vindeci după sau să repari după. Costă mult mai mult odată ce au avut loc incendiile să intervii. De aceea cred că avem nevoie de o politică ambițioasă. Așteptăm în continuare o directivă referitoare la incendii. Aceasta este indispensabilă ca și directiva legată de inundații. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Alfonsi. Un minut. E... Mulțumesc, doamna președinte. În această vară, Corsica a avut de suferit de pe urma incendiilor, ca și Sardinia, ca și insule Canare, ca și Catalonia și Grecia. Pentru toate populațiile sinistrate, Grupul nostru politic cere să existe o adevărată solidaritate europeană și asta prin punerea în aplicare a Fondului de Solidaritate. Ce va face Comisia în acest sens? Iată prima întrebare pe care doream să o adresez domnului comisar. Pe 23 iulie, în Corsica, canicula a fost excepțională, 44 de grade Celsius, un aer foarte sec, foarte uscat. Și în acest context, care va fi din ce în ce mai frecvent pe viitor din cauza schimbărilor climatice, ei bine, mijloacele de intervenție locală nu au fost suficiente. În anii precedenți, Uh, vremea a fost mai frumoasă și Corsica nu a avut de suferit. Și atunci învățămintele pe care trebuie să le tragem din această lecție sunt următoarele. În momentul în care putem anticipa, în momentul în care putem uh, să prevedem anumite evenimente, trebuie să putem conta și pe mecanisme de intervenție la nivel european, așa cum se prefigurează în raportul Barnier, și să intervenim înainte de a ajunge la catastrofă, pentru că în momentul în care uh, pădurile au început să ardă, ele nu, incendiul nu se va opri până când nu va arde toată pădurea. Domnule comisar, ce va face Comisia pentru a instaura cât mai repede această forță de intervenție la nivel european? care este extrem de necesară pentru mare majoritatea a statelor membre ale Uniunii Europene, mai ales cele din uh, zona Mediteranei. Este oare normal ca bugetul 2010 să nu prevadă nimic pentru această forță de intervenție? Noi sperăm că grupurile uh, politice importante, mai ales PP-ul al domnului Barnier, vor accepta să facă eforturile necesare în acest sens. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Și are acum domnul cuv- cuvântul domnul Tusa. Mulțumesc, doamnă președinte. Incendiile forestiere sunt o problemă deosebită, ceea ce se evidențiază în mod clar în țări precum Spania, Portugalia, Italia și Grecia cu consecințe dureroase pentru populația din aceste țări, dar și pentru mediu. Din experiența noastră din Grecia știm următoarele incendiile din Atica de Sud, Eubea și alte uh, regiuni uh, din Grecia constituie rezultatul unei lipsei unei, unei voințe politice de a proteja pădurile, ceea ce se datorează și intereselor capitaliste care întotdeauna se impun. Sigur, au existat și incendieri care au, care au afectat uh, uh, populația și care sunt de neînțeles, în special pentru persoanele sinistrate. Un mecanism european nu poate să uh, fie de ajutor dacă nu se combat cauzele ca atare, ca pământul să devină un bun dacă nu se atacă cauzele, această problemă nu poate fi soluționată. În, la incendiile din Eubea, acest lucru s-a evidențiat din nou, au existat și inundații catastrofale. Această combinație de incendii și inundații a dus la moartea unei persoane în ultima vreme și, bineînțeles, infrastructura <clears throat> a fost în mare parte distrusă. Acest uh, lucru nu se datorează doar ploilor puternice, nu este vorba doar de o catastrofă naturală, ci se datorează modului în care tratăm noi pământul. De aceea trebuie să uh, facem ceva în această privință, să reîmpădurim regiunile afectate astfel încât în zonele muntoase, în zonele <clears throat> împădurite, să se poată face mai mult pe viitor pentru protecție. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc! <clears throat> Chiar dacă astăzi nu suntem sub o mare presiune a timpului, v-aș ruga totuși să vă respectați timpul de vorbire din respect pentru colegii care fac acest lucru. Următorul vorbitor este domnul Mauro, două minute. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Fără îndoială, <clears throat> instrumentele financiare pe care Uniunea Europeană le-a creat pentru a face față acestei probleme uh, este, uh, reprezintă un aspect foarte important. În atunci când am trecut în 2007 la punerea în aplicare a acestui uh, instrument, uh, ne-am uh, lovit de problema flexibilității. Administrarea trebuie să fie cât mai flexibilă pentru a putea trece de problemele zilnice. De exemplu, e de la sine înțeles ca statele uh, membre să aibă la dispoziție uh, doar câteva săptămâni pentru a pune la dispoziție documentele necesare. În anumite cazuri, pagubele totale sunt, se cifrează la sume mari, dar uh, în, pe de altă parte trebuie să evaluăm și care sunt uh, daunele pagubele în anumite regiuni pentru a putea veni în sprijinul populației. Din diferitele comisii uh, S-au făcut recomandări care au fost uh, supuse și atenției Consiliului, dar Consiliul se preface că nu le-a văzut. E vorba de reverificarea aspectului flexibilității pentru a îmbunătăți astfel utilizarea instrumentului de solidaritate. De aceea v-aș ruga, domnule comisar, să acordați o atenție specială punctului 3 și 11, astfel încât uh, flexibilitatea să își găsească locul și nu doar așa cum cer uh, statele membre, ci noi suntem de părere că și uh, trebuie create și dispoziții legale pentru aplicarea acestui instrument în mod eficace. Are cuvântul domnul Perel. Mulțumesc. Într-adevăr, s-au făcut progrese în ultimul timp, dar în ciuda acestui fapt, în sudul Europei arde din ce în ce mai tare. De aceea nu putem uh, adopta aici o rezoluție în plus în care să punem în evidență îngrijorarea prin care trecem acum din cauza nefericirilor uh, care se întâmplă în jur. Incendiile forestiere sunt uh, cauzate de anumite persoane, însă pe de altă parte depind și de schimbarea climatică. Și independent de ce se întâmplă în anumite state sau în anumite comunități autonome, ceea ce e corect este ca Parlamentul să ceară Comisiei să ia acțiuni și să pună la dispoziție toate resursele de care dispune. Pentru că nici victimele, nici uh, daunele, nici uh, nevoia de reîmpădurire nu înțeleg nevoile de birocrație și limitele bugetare. Trebuie să acționăm imediat și aceasta înseamnă să modificăm strategiile, să modificăm resursele, să le creștem și să avem mai multe politici de prevenire și cerând, atunci când e cazul, responsabilități statelor care nu și le-au asumat. Însă, ținând cont de faptul că nu e vorba doar de problema statelor din sudul Europei și că schimbarea climatică ne afectează pe toți, ne dăm seama că este vorba de o adevărată cauză comună. Iată de ce o sarcină esențială a acestui Parlament este aceea de a reuși ca la următorul summit de la Copenhaga să se ajungă la niște angajamente clare pentru a reduce cât mai mult emisiile de gaze cu efect de seră pentru că acestea se află fără îndoială la uh, rădăcina acestor incendii și acestea duc și mai mult la schimbare climatică. Iată de ce adoptarea acestei rezoluții este adevărată provocare pentru acest Parlament. Însă dacă această rezoluție se îndeplinește sau nu, aceasta depinde de comisie. Și, domnule comisar, de dumneavoastră depinde dacă sudul Europei se va arde în continuare sau nu. Mulțumesc. Doamna Lope Fontaine, două minute. Președinte, senior comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, din păcate, în acest prin prima plenară a mandatului nostru abordăm din nou această chestiune tristă a catastrofelor naturale și în special a incendiilor. Din nou ne plângem de faptul că există din ce în ce mai multe incendii, că au avut loc atât de multe incendii în vara anului 2009 și care au dus la pierderi de vieți omenești. 20 de suflete au pierit din această cauză în țara mea. Trebuie să punem capăt acestei suferințe umane provocate de aceste catastrofe și aș dori să subliniez incidența oribilă pe care o au aceste catastrofe asupra populațiilor afectate, mai ales în ceea ce privește economia acestora, patrimoniul natural, ocuparea, mediul înconjurător, turismul. În regiunea mea au, pierd- au ars 20.000 de hectare. Jumătate reprezintă o zonă protejată din, tocmai din cauza faptului că sunt extrem de interesante din punct de vedere al mediului. Și Trebuie să facem față acestor dificultăți. Asta așteaptă de la noi cetățenii europeni. Instituțiile europene nu își pot permite încă o dată să fie incapabile să găsească soluții concrete. Trebuie să fim capabili să ajutăm populația și să punem bazele necesare pentru o recuperare, o regenerare a teritoriilor afectate. Și asta ține de prevenire. Trebuie să uh, dezvoltăm acest mecanism de intervenție la nivelul protecției civile la nivel european. Și aș dori să lansez un dublu apel. Mai întâi către Comisia Europeană, să analizeze situația și să ia măsurile necesare pentru a estima care sunt costurile sociale legate de pierderea locurilor de muncă, de pierderea de venituri în aceste regiuni afectate. A doilea apel îl lansez guvernului spaniol care va avea președinția Consiliului cu începere din ianuarie 2010. Guvernul spaniol trebuie să fie capabil să transmită preocupările sale omologilor uh, la nivel european și printre subiectele prioritare de pe agenda sa trebuie să deblocheze uh, reforma Fondului de Solidaritate Europeană. Președinția spaniolă trebuie să uh, Uh, parieze în mod clar pe dezvoltarea unei strategii comune la nivel european. Trebuie să revizuiască măsurile de prevenire și modelul de gestionare al pădurilor, în așa fel încât să putem preveni incendiile. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul orator este doamna Balzani. Domn... președinte! Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, ca membru a grupului socialiștilor și democraților și după ce am asistat cu durere zilele trecute în Italia, lângă Genova, în zona Liguriei, la o serie întreagă de incendii care au devastat zone extinse, înțeleg urgența de a interveni nu ar trebui să existe astfel de dezastre care se repetă. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință zi de zi pentru ca să nu existe catastrofe ciclice. De aceea cred că Europa poate să intervină în mod eficient cu legislație obligatorie pentru că pădurile sunt patrimoniu tuturor. Într-adevăr, apar apar de regulă în sudul Europei, dar de fiecare dată când arde o mică parte de pădure, arde o parte din Europa. De aceea trebuie să intervenim cu o luptă punctuală împotriva oricărei forme de speculații care, să, care e legată direct sau indirect de aceste dezastre. Dar Trebuie ca aceste ca fondul la, resur, la accesul la resurse să fie posibil în mod cât mai rapid. În, și în primul rând, fondul de solidaritate trebuie să fie un instrument de utilitate cât mai rapidă pentru zonele de, devastate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează doamna Grostet, două minute. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. În 2001 am cerut deja un mecanism european de protecție civilă după uh, catastrofa din 11 septembrie. După aceea am creat un fond și după aceea am avut și raportul Barnier care insista asupra nevoii de solidaritate. Iată, asta solidaritatea funcționează, e adevărat, dar trebuie să fie mai eficientă mai eficientă și să putem uh, trece într-o treaptă superioară. Există două puncte care trebuie ameliorate. În primul rând, reactivitatea. Pentru că toate persoanele care au fost afectate, din păcate, de aceste incendii deploră faptul că procedurile sunt prea lente, prea lungi și că procesul de implementare ia prea mult timp. Iar atunci când uh, e, e, apare o astfel de situație, trebuie să fim foarte rapizi. Avem nevoie, deci, de mai mare flexibilitate pentru această implementare, pentru că timpul este prețios. Un al doilea punct este prevenirea, despre care nu se vorbește îndeajuns. Nu se vorbește pentru că e vorba aici de principiul de subsidiaritate și se spune că statele membre sunt cele care au competența de a lua decizii. Însă atunci când incendiile afectează biodiversitatea sau mediul înconjurător, când afectează ceea ce este mai prețios pentru oameni, patrimoniul, bunurile, casele lor, atunci când aceasta face victime omenești, ei bine, nu avem dreptul să nu intervenim și în domeniul prevenției pentru că e vorba de încercă, e o adevărată atitudine criminală și pentru aceasta avem nevoie de resurse financiare, avem nevoie de un buget mai bun, cel mai bun buget cu putință, pentru ca în cadrul acestui mecanism european de protecție civilă să fim mai eficienți. Deci să fim atenți pentru ca bugetul european să țină cont cu adevărat de această problematică. Pentru aceasta e nevoie de o abordare specifică în ceea ce privește politicile agricole și forestiere și nici aici n-am dezbătut îndeajuns. Prevenirea, reactivitatea și resursele, în rezumat. Să facem totul pentru ca Europa de Sud să nu mai ardă în continuare ca o adevărată fatalitate. Mulțumesc. Domnul Arsenis, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, de trei ani de zile Europa suferă din cauza incendiilor forestiere. Și asta se întâmplă în ceea ce noi numim lumea dezvoltată, țările dezvoltate. Când vedem incendiile din jurul Mediteranei care au distrus atâtea terenuri, vedem că oamenii nu știu cum să reacționeze față de aceste probleme. Avem nevoie de o adevărată politică europeană tocmai pentru a preveni pe viitor incendiile forestiere. Dacă analizăm situația în Grecia, vedem că rezultatele au fost pur și simplu groaznice în urma acestor uh, incendii. E nevoie de o adevărată coordonare a protecției civile, a pompierilor și avem nevoie de măsuri de prevenire care, de prevenție care să fie cu adevărat aplicate pentru a face față dificultăților. Nu uitați că incendiile forestiere ajung, se, se produc uneori în apropierea orașelor și asta poate duce la adevărate catastrofe. Oamenii își construiesc casele mai repede decât uh, sunt capabile statele membre să adopte măsurile necesare în domeniu. De aceea e nevoie de o schimbare de mentalitate. Trebuie să tragem învățăminte din trecut. Trebuie să protejăm Europa de aceste incendii. Iar pentru asta trebuie să abordăm și chestiunea reîmpăduririi, mai ales în contextul acesta al schimbărilor climatice, un context deosebit de important. E nevoie de cooperare la nivel european pentru a face față incendiilor forestiere, mai ales în zonele de risc. Și în lumina întrunirii de la Copenhaga trebuie să ne asigurăm că noi, în calitate de țări dezvoltate, putem să stabilim un set de măsuri, de criterii care vor servi pentru o mai bună protecție a lumii întregi în ceea ce privește incendiile forestiere. Trebuie să ne asigurăm că teritoriile noastre europene sunt mai bine protejate pe viitor. Mulțumesc. Oratorul următor este domnul Piper. Doamnă președinte, Doamnelor și domnilor, dimensiunea incendiilor forestiere depășește într-adevăr posibilitățile statelor membre mai mici, în special în zonele afectate de secetă. De aceea a și creat Parlamentul acest fond de solidaritate. Solicităm Consiliului să facă accesibile aceste fonduri fără uh, restricții. Acest fond de solidaritate împreună cu programe agrare în domeniu ar putea avea o contribuție importantă. În rest însă, combaterea incendiilor uh, este o competență națională, trebuie să există reguli mai clare și trebuie să există pedepse clare acolo unde se dovedește că a fost vorba de incendiere. Dar și Europa trebuie să facă mai multe, în special în ceea ce privește coordonarea. Know-how-ul echipelor de pompieri din Europa trebuie să uh, fie transferat în aceste regiuni. Și în acest sens așteptăm propuneri din partea Comisiei fără a interveni însă în competențele statelor membre. Consider că acesta este un aspect foarte important. O echipă de pompieri europeană și avioane de stingere a incendiilor la nivel european, da, există o posibilitate, dar abia în momentul în care se creează regulile generale și când zonele din Europa vor putea fi accesibile astfel. Cred că trebuie să acționăm în ordinea priorităților prin uh, această colaborare între echipele de voluntari și cu o mai bună coordonare de la nivel instituțional. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ayala. Un minut. Eh, Mulțumesc. În primul rând, ar trebui să dăm dovadă de solidaritate față de victime și familiile lor, pentru că este adevărat că în fiecare vară lamentăm această situație. Iată de ce e atât de important să avem, în sfârșit, un instrument eficient în Europa. Și Poate pentru că eu aparțin sectorului transportului și sunt uh, expertă în uh, siguranța rutieră, cred că ar trebui să ne gândim la ceva asemănător planului de acțiune în legătură cu siguranța rutieră. Un plan de acțiune europeană cu obiective și strategii foarte clare pentru a face ca intervențiile să fie mai rapide, așa cum se întâmplă în securitatea rutieră și acest lucru ne-ar putea ajuta. Și să îmbunătățim condițiile de lucru, de formare pentru uh, cei care sunt implicați în această activitate și să avem o adevărată cultură a prevenirii. Reușim acest lucru încetul cu încetul în securitatea rutieră și atunci de ce să nu aplicăm acest lucru și împotriva incendiilor? Bineînțeles, ne bucurăm de o mai mare coordonare și de această solidaritate europeană și guvernul spaniol a făcut uh, mari eforturi în acest sens, trimițând avioane de luptă împotriva incendiilor. Și ne bucurăm de asemenea de proiectul pilot uh, al luptei împotriva incendiilor, care ar putea duce până la urmă la o adevărată forță de intervenție importantă. Dar avem și alte legi care au fost blocate la Consiliul, cum ar fi protecția solului, care ar putea fi foarte utile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Franco, două minute. Monsieur le Président, Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, în această vară, pădurea din, Mediter- din zona Mediteranei a fost din nou în flăcări, în Corsica, în Italia, în Spania, în Grecia, pe o scară foarte mare. Peste 400.000 de hectare împădurite pur și simplu au ars și au dus la daune materiale considerabile și reprezintă o adevărată pagubă pentru biodiversitate. Au dus de asemenea și la uh, pierderi de vieți omenești și mirați și nemulțumiți de aceste bilanțuri care se repetă în fiecare an și conștienți de faptul că există un efect multiplicator al încălzirilor climatice asupra acestor incendii, lansez un apel la o conștientizare europeană pentru o mai bună coordonare a eforturilor și pentru o punere în comun a mijloacelor pe care le dispunem în lupta împotriva incendiilor. Îmi doresc concretizarea unui proiect vast de coordonare la nivel uh, mediteranean și de luptă împotriva incendiilor în această regiune a Mediteranei. Salut inițiativele care există deja, mai ales sistemul european de informare referitor la incendiile forestiere. E vorba de un proiect pilot, dar cer o reformă a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în așa fel încât acesta să devină un instrument performant care să poată să răspundă uh, situațiilor de criză. Avem nevoie de o forță europeană de protecție în acest domeniu. O forță așa cum a fost ea imaginată de către Michel Barnier în raportul său din 2006 și care să poată interveni pe teritoriul celor 27 de state membre, dar și în străinătate. Cred că una dintre cheile de rezolvare a acestei probleme de incendii forestiere se referă la bunele practici în materie de prevenție. Și aș dori să amintesc rolul de pionier în domeniul pe care l-au avut pompierii din regiunea mea. Bineînțeles, rămân la dispoziția uh, întregii Europei pentru a propune acest model care poate servi pe viitor. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Corhola două minute. Puhemies, kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia metsäpalojen suhteen. Olemme menettäneet satoja. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut a fost unul devastator, unde zeci de mii de hectare au fost distruse. Consecințele le cunoașteți cu toții. Există multe teorii. Faptul, uh, de exemplu, că schimbările climatice cauzează aceste incendii. Yes, verile devin uh, mai fierbinți și crește așadar și riscul incendiilor în această zonă. Am asistat la astfel de incendii în Spania, Portugalia, Grecia. Condițiile sunt clare, dar uh, se pleacă de la niște condiții de mediu diferite. În uh, Statele Unite, cercetătorii au uh, constatat că în, în California și Los Angeles exista o legătură directă cu intervenția umană în ceea ce privește incendiile. Nu s-a putut face încă o legătură clară cu schimbările climatice. Deseori este vorba și de neputința autorităților. Lipsa unor echipe de intervenție corespunzătoare, dar și nelucidarea incendia- incendiilor puse de om. Să sperăm că condițiile se vor schimba în viitor, dar de aceea nu putem da vina doar pe catastrofe naturale pentru că aceleași elemente se repetă an de an. Sub conducerea Uniunii trebuie să ne uităm mai bine în oglindă, pentru că ne afectează pe toți aceste aceste evenimente și trebuie să existe o pregătire corespunzătoare. Mulțumesc, doamna Esaia, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toți cei care au repetat această nevoie de a preveni. Este într-adevăr o formulă mai, puțină costisit, mai puțin costisitoare decât aceea a reparațiilor ulterioare. Prevenirea incendiilor și a inundațiilor ar trebui să mobilizeze resursele noastre. Și, de asemenea, observațiile satelitare sunt necesare, sisteme de alertă precoce, un lucru care a fost deja verificat de zeci de ani în Finlanda și aceasta este important și pentru planurile naționale. Trebuie să ne asigurăm ca pompierii să fie mai bine echipați pentru a interveni în stadiile precoce ale incendiilor. În cazul inundațiilor, acestea de multe ori sunt uh, consecința schimbărilor climatice și, și aici prevenirea este necesară, pentru care e nevoie și de acorduri precum cel pe care îl dorim la Copenhaga. Însă dacă vorbim de prevenție, trebuie să intervenim la nivel național prin măsuri adecvate, politici forestiere care să protejeze pădurile, esențele care sunt uh, plantate trebuie selecționate astfel încât să permită o fixare a solului și uh, a apei în sol pentru a preveni um, evaporarea acesteia. De asemenea, amenajarea teritoriului pentru a preveni astfel de situații neplăcute. Toate acestea sunt de responsabilitatea și de competența statelor membre. Uniunea Europeană nu își poate asuma responsabilitatea la nivelul fiecărui stat membru și aceasta în special atunci când e vorba de neglijențe naționale. Fondul de solidaritate este în primul rând un ajutor de urgență. Și, bineînțeles, că dorim investiții pe termen lung pentru politici forestiere pentru a impune toate măsurile de prevenție necesare. Mulțumesc. Uh, următorul vorbitor, domnul Mato, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Un incendiu reprezintă întotdeauna o tragedie, o tragedie din punct de vedere al persoanelor, dar și din punct de vedere al mediului, din punct de vedere economic, social. Și am avut neplăcerea să uh, cunosc îndeaproape această tragedie, incendiile din insula Las Palmas, în uh, insule Canare, astă vară. Și sunt convins din acest motiv că va trebui să aprobăm această rezoluție cu o unanimitate foarte largă. E o rezoluție completă, care a fost îndelung discutată și e, reprezintă un pas înainte. Mai întâi, trebuie să ne amintim de toate victimele, pentru că această rezoluție reprezintă un omaj pentru, un omagiu pentru toți cei care uh, au intervenit în mod voluntar. De asemenea, este foarte important să amintim cât de importante sunt secetele și deșertificările care intervin intervine în anumite regiuni. De asemenea, aș mai dori să subliniez un aspect important, și anume cauzele care agravează aceste uh, probleme faptul că nu se poate menține împădurirea necesară în anumite regiuni. Lucru care, bineînțeles, se întoarce împotriva uh, cetățenilor ca un bumerang. De aceea avem nevoie de o strategie de prevenire a riscurilor. Uh, avem nevoie de o strategie eficientă pentru a combate aceste dezastre naturale. E nevoie de un protocol de intervenție uniformă la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să restabilim potențialul productiv și pentru a compensa de asemenea și trebuie să compensăm de asemenea și costurile sociale pe care le implică astfel de incendii. De aceea, domnule comisar, e nevoie de o bună coordonare a diferitelor instrumente comunitare, fondul de solidaritate, fondurile structurale. Acest fond de solidaritate de altfel are nevoie de o reformă pentru a introduce mai multă flexibilitate. Și avem nevoie de asemenea și de mecanismul pe care l-ați evocat de intervenție la nivel european. Există soluții la, pentru această problemă și sunt convins că propunerea noastră de rezoluție reprezintă un pas pe drumul cel bun. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Următorul orator este domnul Fernandez. Două minute. Mulțumesc, obrigado, senhor Mulțumesc, domnule președinte. Îl salut și pe domnul comisar. Dragi colegi, dragi colegi, este momentul oportun să ne arătăm solidaritatea. Însă avem și o șansă, și anume, în același timp, și o obligație care ne revine pentru a face corecturile și adaptările necesare pe în ceea ce privește Fondul European de Solidaritate pentru că acesta să fie mai eficient și să constituie într-adevăr un uh, mijloc de ajutorare în situații de urgență. Avem, pe de altă parte, nevoie și de o politică forestieră europeană care să îmbunătățească situația pădurilor și să pună accentul pe prevenirea incendiilor forestiere. În multe state membre, cum este cazul și în țara mea, Portugalia, nu există nici măcar un cadastru a acestor terenuri. Nu se știe cine sunt proprietarii acestor terenuri care ard și bineînțeles că acest lucru creează probleme la reîmpădurire, dar și atunci când uh, este vorba de prevenție. Și aici avem nevoie de o politică și, dacă îmi permiteți o întrebare și o recomandare. Nu ar trebui să includem pădurile în planul european, planul economic european pentru promovarea redresării economice. Pentru că rezultatele ar putea fi utilizate pentru producția de energie prin prelucrarea biomasei, dacă am proceda astfel acționăm uh, cu siguranță și pentru protecția mediului, creând simultan și locuri de muncă, pentru că și acesta este un obiectiv primordial european. Mulțumesc. Urmează domnul Van Nistelrooy, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e bine ca în această prima zi de dezbateri a Parlamentului să se dezbată în primul rând în legătură cu aceste dezastre care au avut loc pe teritoriul european. Și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au prezentat această rezoluție, unde se vorbește foarte mult de solidaritate și de a ne apropia mai mult de cetățenii europeni, un lucru pe care l-am repetat deseori în timpul campaniei europene. Solidaritatea este foarte importantă atât în ceea ce privește incendiile, cât și în ceea ce privește inundațiile. La Comisia de Dezvoltare Regională s-a vorbit foarte mult și deseori de acest fond de solidaritate. Noi nu avem nevoie și nu dorim noi instrumente, ci o bună utilizare a instrumentelor existente. Și, domnule comisar Dimas, e oarecum ciudat, pentru că am spus deja ce ar trebui să ameliorăm, însă după aceea ce se întâmplă? Consiliul blochează propunerile noastre și acest lucru se întâmplă de 2 ani. Domnule comisar, puteți să ne spuneți ce se întâmplă? Pentru că avem aici un dosar în fața noastră care a trecut prin Parlamentul European și care acum s-a blocat la Consiliu. Puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu acest dosar? referitor la această forță de protecție civilă europeană. Pot să spun că este o idee foarte bună, sunt de acord, însă în propunerea respectivă se spune că statele membre sunt cele care trebuie să se ocupe în principal de formarea uh, celor implicați în această forță și după aceea se poate apela la schimburi de experiență. Cred că nu vorbim aici de centralizare, ci mai degrabă de descentralizare. Și toate aceste fonduri despre care se vorbește, fonduri agrare, fonduri forestiere, cred că ar trebui să vorbim mai degrabă de un plan centralizat. Iată ce cerem prin această rezoluție și iată ce dorim să susținem la votul de mâine. Mulțumesc, domnul Antonio Cansian, două minute. Președinte, e... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, domnule președinte. Domnule comisar, rezoluția care este prezentată de către PPE reprezintă un text foarte bun dar aș dori să revin asupra anumitor aspecte care au fost abordate în această seară, dar care nu figurează în rezoluție și care figurează de altfel în propunerile mele de amendamente. Uh, nu ne referim aici doar la incendii, au existat și alte catastrofe. Spre exemplu, weekendul trecut în uh, Italia. Eu sunt originar din Veneto și acolo la, în weekendul trecut uh, a avut loc o, o, o catastrofă naturală, uh, au avut loc alunecări de teren. Există și alte tipuri de catastrofe naturale, nu doar incendiile. Nu uitați, inundațiile. Bineînțeles, acestea în anumite regiuni nu reprezintă o noutate, însă ce trebuie să facem acum? Trebuie să ne uităm înspre viitor, pentru că viitorul ne va rezerva și alte surprize de același gen. Trebuie să insistăm asupra prevenției, Trebuie să construim infrastructuri care să ne permită să luptăm împotriva acestor catastrofe și care să ne permită eventual să le limităm la anumite uh, regiuni. Și cred că va trebui să respectăm mai mult uh, cursurile uh, râurilor care până în prezent uh, au fost deplasate și nu au fost lăsate acolo unde erau inițial. Trebuie să ne asumăm aceste răspunderi, trebuie să-i căutăm pe cei care sunt vinovați de incendii și trebuie să-i pedepsim. În final, avem nevoie de o forță de intervenție la nivel european. E o idee foarte bună. Fondul de solidaritate, de asemenea, reprezintă un element important în această arhitectură, însă nu trebuie să consacrăm toată atenția noastră numai față de incendii. Trebuie să simplificăm procedurile, și să asigurăm o mai bună coordonare și o flexibilitate mai mare. Și de altfel, domnul Mauro a subliniat deja acest lucru înaintea mea. Domnul Cancian a fost ultimul orator pe lista mea. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Văd că doamna McGuinness dorește să ia cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat această dezbatere din biroul meu din fericire, în Irlanda nu ne confruntăm cu aceeași severitate a incendiilor ca în Europa de Sud. Două idei aș dori să um, ex, exprim. În această cameră, de regulă, vorbim despre chestiuni care afectează propria țară. Vorbim uh, de solidaritate în uh, Uniunea Europeană, se vorbește și în tratatul de la Lisabona, dar cred că ar trebui să adresăm și probleme uh, care îngrijorează alte state membre, astfel încât să fie evident că parlamentarii din această cameră sunt interesați și de problemele altor țări. Aș, m-aș bucura dacă s-ar arăta aceeași uh, interes și pentru cetățenii din Irlanda, pentru că cred că ar fi util să arătăm că ne interesează și celălalt, nu doar uh, propria noastră ogradă. Cred că acest lucru ar susține tratatul de la Lisabona. Dați-mi voie să fac eu acest lucru, să-mi exprim îngrijorarea pentru problemele din uh, sudul Europei. Ar trebui să îi îi uh, urmărim și să-i pedepsim pentru cei care, uh, pe cei care cauzează aceste in- incendii. Mulțumesc, spune președintele. Îl văd pe domnul Lopez. Aveți cuvântul un minut. Señor presidente, comisario, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Dimas. Este primul mandat de eurodeputat pe care l-am după alegerile din 7 iunie, însă din această dezbatere se vede foarte clar că în luna septembrie, în ultimii ani, s-a revenit la acest tip de dezbatere după incendiile Uh, devastatoare din sudul Europei, Italia, Franța, Grecia și Spania, care sunt afectate în mod normal. S-a vorbit de incendiul teribil din insula La Palma, în insulele Canare, în Spania și aceasta este de fapt și regiunea unde m-am născut și unde locuiesc. Ceea ce este important este să fim conștienți de faptul că avem acum o adevărată ocazie să ne apropiem de cetățeni și să le arătăm cetățenilor ce înseamnă Europa, care este valoarea adăugată a Europei în ceea ce privește prevenția, de exemplu, de asemenea în ceea ce privește coordonarea între instituții, Comisie, Consiliu și Parlamentul European prin această rezoluție și cooperarea cu statele membre și de asemenea valoarea adăugată în ceea ce privește răspunsul dat. Iată de ce trebuie să trecem de la dezbatere la acțiune prin flexibilizarea procesului de gestiune a Fondului de Solidaritate în astfel de cazuri și să începem cu această forță de protecție europeană care ne poate ajuta pe viitor în astfel de cazuri. Cazuri care, din păcate, se repetă în fiecare vară din cauza schimbării climatice. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Figueiredo, un minut. deste flagel dos incêndios florestais. Mulțumesc, Incendiile forestiere reprezintă un adevărat flagel care apare în țările din sud, Italia, Spania, Grecia. Trebuie neapărat să schimbăm lucrurile. Pentru că, în final, e vorba de patrimoniul nostru, e vorba de păduri, de plante, de copaci, de animale. E o adevărată catastrofă pentru biodiversitate și trebuie să identificăm cauzele acestui flagel. Trebuie să ținem seama de zonele rurale, cum acestea sunt dezvoltate ca o consecință a politicii agricole comune. Accentul trebuie pus pe prevenție. Eu cred că uh, activitatea agricolă ar trebui să fie mai diversificată, să-i ajutăm pe fermierii care au ferme mici și mijlocii, pe cei tineri, uh, să lucreze în zonele rurale și doar astfel vom uh, reuși să facem față acestui uh, flagel. Je suis satisfaite. Doamna Badov, Dragi colegi, sunt deosebit de încântată de ceea ce a spus domnul comisar Dimas în legătură cu acest subiect, care a explicat cât de important este să avem acest ajutor și dincolo de frontierele UE. În cadrul proiectului Uniunea pentru Mediterana, în plus de protecția ecologică a Mării Mediterane, putem să beneficiem de acest ajutor în caz de incendii. Putem spera dezvoltarea unei adevărate expertize la nivel silvicol pe care să o împărtășim cu celelalte țări care fac parte din Uniunea pentru Mediterana. Mulțumesc! Thank you. Thank you also for keeping the time limit. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați respectat uh, timpul de intervenție. Cum îi... Mulțumesc, Domnul Loh

consider de asemenea că pe viitor este nevoie de o politică forestieră durabilă precum i de o strategie de prevenire a unor astfel de dezastre. mulțumesc. Și în final aș dori să rog pe domnul comisar Dimas să facă câteva observații de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, deputaților din Parlamentul European pentru contribuțiile lor importante la dezbaterea de astăzi și pentru ideile utile pe care le-au exprimat și, bineînțeles, pentru recomandările făcute. Circumstanțe extraordinare duc deseori și la probleme extraordinare. Așa cum s-a spus, în viitor, datorită schimbărilor climatice, vor exista va exista un număr mai mare de astfel de incidente, de astfel de catastrofe, incendii forestiere care nu se vor mai limita doar la sudul Europei, ci și la Europa Centrală și eventual și nordul Europei și vor exista și alte catastrofe precum inundațiile. De aceea este important ca fondurile europene să fie îmbunătățite în ceea ce privește administrarea acestora, coordonarea acestora pentru a se dovedi într-adevăr utile. Acest lucru a fost confirmat de incendiile în această vară, unde s-a demonstrat că comunitatea are obligația nu doar de a reacționa la aceste catastrofe, ci de a îmbunătăți și capacitatea de prevenție, așa cum s-a exprimat în această seară de către mai mulți vorbitori. Aș dori să vă reamintesc că în februarie Comisia a prezentat o comunicare cu privire la prevenția catastrofelor naturale, dar și a catastrofelor cauzate de activitatea umană. În acest sens, Comisia venind cu o serie de propuneri. Noi așteptăm comentariile Parlamentului European pe marginea acestui document și comentariile Consiliului. Eu cred că acest Parlament nou constituit nu, nu ne va lăsa să așteptăm prea mult un răspuns. Am văzut că există un proiect de rezoluție care urmează să fie adoptat de Parlamentul European în următoarea sesiune și apoi vom putea demara lucrările necesare în această direcție. Aș dori să mai subliniez uh, pentru că mulți vorbitori uh, au făcut referire la schimbările climatice și la adaptarea necesară. Și restructurarea strategiei comunitare cu privire la fondul forestier. E vorba tot mereu de aspecte care se leagă de schimbările climatice. Trebuie să spun că comunicarea prezentată de comisie este importantă în acest sens, la fel de importantă ca și comunicarea pe care am prezentat-o săptămâna trecută cu privire la finanțare. la mm, finanțarea acordurilor pe care le vom lua sau la care le vom adopta la Copenhaga, unde sunt prevăzute și măsuri de adaptare la schimbările climatice și în țările în curs de dezvoltare, astfel încât și în aceste țări să poată fi ameliorate efectele schimbărilor climatice. Pentru ca și în aceste regiuni să poată fi compensate aceste efecte. Am propus să nu așteptăm anul 2013 pentru implementarea acestor măsuri, ci să începem deja din 2010 și sper că Consiliul European va ajunge la o concluzie în acest sens, în această toamnă, pentru ca mijloacele financiare necesare să poată fi puse la dispoziție astfel încât și țările în curs de dezvoltare să vadă că țările europene și țările industrializate se țin într-adevăr de cuvânt. V-ați referit uh, și la rolul fondurilor comunitare. Regulamentul cu privire la dezvoltarea rurală și fondul de solidaritate sprijină astfel măsurile luate la nivel național. Comisia va apela la fondurile din instrumentul de solidaritate pentru a sprijini uh, țările membre. S-a mai spus că intervenția din partea Comisiei ar trebui să fie directă. În această privință, nu s-a spus foarte clar cum anume trebuie făcută diferențierea. Era vorba pe de o parte de mecanismul comunitar de protecție civilă și pe de altă parte de fondul de solidaritate. Acum, în ceea ce privește protecția civilă, trebuie să spun că aceste intervenții trebuie să aibă loc în timp real. Dacă ne referim, de exemplu, la ultimele incendii din Grecia, ar trebui ca în decurs de o oră acest mecanism să uh, fie o operabil. Acest lucru uh, s-a întâmplat uh, de pe o zi pe alta, ceea ce a arătat că a fost o mobilizare instantanee. Noi am fost și primii atât în cazul tsunamiului, cât și a uraganului Katrina, care am putut veni cu măsuri la fața locului. S-au sp- spus și multe cuvinte de laudă despre această activitate din ultimii ani, dar uh, v-ați referit și la posibilitățile de îmbunătățire și de extindere a acestor măsuri în sensul protecției civile, a protejării uh, mediului. Acum, în ceea ce privește fondul de solidaritate, e corect ceea ce s-a spus. Este nevoie de o mai mare flexibilitate. E adevărat? Și trebuie să putem acționa cât se poate de rapid, pentru că în filozofia fondului de solidaritate se stipulează și că uh, aceste mijloace de urgență trebuie să poată fi disponibilizate uh, cât se poate de rapid atunci când avem de-a face cu catastrofe naturale. În acest sens, Comisia trebuie să întreprinde ceva, dar și autoritățile de la nivel național sau local pentru a prevedea intervenții și măsuri pentru ca fonduri financiare să poată fi puse la dispoziție. Sunt date niște termene, dar sigur, în decurs de un an ar trebui ca aceste chestiuni să fie clarificate. Îmi pare rău că nu mai nu am timp să mă refer la toate problemele ridicate în discuția de dumneavoastră. Dați-mi voie să mai menționez un lucru ceea ce privește Așa cum s-a amintit de către un vorbitor, uh, programul de redresare economică. E corect? Am putea eventual prevedea că astfel de uh, fonduri să fie utilizabile din anul viitor pentru că ar avea o utilitate sporită pentru activitatea economică, pentru ocupare dar ar, ar uh, exista și alte efecte pozitive pentru că astfel s-ar putea pune la dispoziție fonduri pentru asanarea unor regiuni. Da. <clears throat> În final, permiteți-mi să mai adaug că pericolul incendiilor forestiere și altor catastrofe naturale dar și a acțiunilor militare, pentru că și soldații au acționat uh, în cadrul mecanismului comunitar atunci când a fost vorba de inundații, de incendii, de cutremure, dar și atunci când uh, refugiații din Liban au trebuit însoțiți în zone sigure. Și aceste trupe ar putea avea o contribuție importantă. Aceste pericole nu pot fi eliminate cu totul, dar pot fi ameliorate bazându-ne pe solidaritatea noastră. Comisia se angajează să acționeze în acest sens pentru ca cetățenii să fie uh, protejați, pentru ca mediul să fie protejat. Aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentului care sprijină aceste demersuri pentru utilizarea tuturor mijloacelor la dispoziție în folosul tuturor europenilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru uh, răspunsul lung acordat. Așadar, dezbaterea pe această temă s-a încheiat. Votul va avea loc miercuri. Cred că putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarația Comisiei privire la acordul de liber schimb cu Corea de Sud, impactul asupra industriei europene. Îi voi acorda cuvântul doamnei Ashton. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Există foarte mult potențial pentru o piață a exporturilor și, uh, de asemenea, depinde de barierele de intrare. De asemenea,